Parlament, să transmit condoleanțe victimelor și familiilor recentelor persecuții religioase și atentate teroriste. Genocidul asupra creștinilor, iată că nu se oprește. După asasinarea unui sacerdot în Filipine, ieri, a fost uh, atacată o republică creștină, Republica Centrafricană și și-au pierdut viața cel puțin 10 oameni. Acest parlament spune gata, nu putem să vedem că oamenii sunt uciși doar pentru că își uh, practică credința. Glasul nostru trebuie să fie ascultat și să facem în așa fel încât să fie ascultat. De asemenea, și în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, nu putem să lăsăm garda jos. Atentatele oribile săvârșite de ISIS în Afganistan și de Boko Haram în Nigeria ne dovedesc acest lucru. Luni la Kabul, peste 25 de oameni și-au pierdut viața în atentate teroriste. Dintre aceștia, 11 erau copii. Au murit și jurnaliști și asistenți umanitari. Ieri, în Nigeria, Boko Haram a ucis peste 60 de oameni nevinovați. Iată de ce avem nevoie de o Uniune din ce în ce mai puternică uh, pe scena internațională. Obiectivul nostru este să combatem terorismul și să promovăm pacea și stabilitatea în lume.